Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? I open the... Doamnelor și domnilor, începem întâlnirea Comisiei de Afaceri Regionale. Aveți uh, toate documentele în fața dumneavoastră. Începem cu o adoptarea ordinii de zi, așa cum a fost ea prezentată putem să adoptăm ordinea de zi, așa cum ați primit-o. Nu sunt comentarii, nu sunt sugestii. Foarte bine, mulțumesc. Deci, ordinea de zi a fost adoptată. Continuăm cu adoptarea procesului verbal. Procesul verbal al întâlnirii de pe 17 septembrie 2015 este disponibil online. Așa cum vă aduceți aminte, am hotărât să protejăm mai bine mediul înconjurător și să nu mai uh, tipărim atât de multe documente, vă propun ca în absența oricăror obiecții până la sfârșitul întâlnirii de astăzi um, să se considere că procesele verbale au fost uh, acceptate. Al treilea punct, anunțurile președinției. Am să încep cu conferința uh, președințelor de comisii și uh, întâlnirea Colegiului Comisarilor. E vorba despre întâlnirea de pe 7 octombrie care a avut loc la uh, Strasburg. Este întâlnirea anuală între conferința președinților de comisii parlamentare și Colegiul Comisarilor. A fost un format nou pentru că a fost o sesiune plenară cu copreședinți, atât de la Parlament cât și de la Comisie. Am avut loc discuții pe mici grupuri de lucru pe diferite subiecte și apoi seara, în seara aceleași zile a avut loc sesiunea plenară. Eu am participat la grupul de lucru A, în numele comisiei noastre, pe tema ocupării Uh, și a investiției și a creșterii economice am fost opt um, participanți. Domnul uh, Artui, președintele Comisiei Bugete, a fost uh, copreședinte împreună cu vicecomisarul, um, vicepreședintele Comisiei Katainen. Eu um, m-am consacrat cadrului financiar multianual și îndeopște politicii reducționale. Doamna comisar Georgeva a dat mai multe răspunsuri, a spus că revizuirea va fi lansată de către comunicarea Comisiei la anul și se va concentra pe alinierea cadrului financiar multianual cu prioritățile politice și va exista um, o subliniere a um, obiectivelor care sunt uh, um, simplificarea legislativă, uh, Uh, așa cum a spus și domnul Sikierski de la Comisia Agri și, bineînțeles, pe darea de seamă. De la fiecare grup de lucru s-a făcut o raportare către plenară. Doamna Gresle a fost cea uh, care a fost uh, co-raportoare pentru Parlamentul European în numele Parlamentului European și domnul Katainen a vorbit din nou despre simplificarea administrativă pentru uh, folosirea fondurilor europene. Deci putem să spunem că mesajul nostru a fost transmis în ce privește simplificarea legislativă și rolul pe care trebuie să joace cadrul financiar multianual. Acesta era primul punct pe care doream să vi-l uh, comunic. Apoi, întâlnirea informală la nivel ministerial în cadrul președinției luxemburgheze. Acest punct este inclus și pe ordinea de zi a coordonatorilor. În, în urma schimbului de vederi cu domnul Jira, pot să vă spun că președinția luxemburgheză dorește să organizeze uh, această întâlnire informală la nivel ministerial. Știți că pe 13 octombrie deja a avut uh, loc o întâlnire ministerială oficială pentru că a fost Consiliul de Afaceri Generale, dar aici Parlamentul nu este invitat. Deci această întâlnire informală a ministrilor pe uh, tema planificării regionale va avea loc pe 26 octombrie și pe 27 octombrie va fi pe tema politicii de dezvoltare urbană. În calitatea mea de președinte am fost invitată să vorbesc în numele comisiei și am acceptat această invitație deci vom fi reprezentați în timpul acestei întâlniri neoficiale a miniștrilor organizată de președinția luxemburgheză. Al treilea lucru pe care doream să vi-l spun este cu privire la uh, întâlnirea de pe 30 octombrie, uh, nu mă scuzați, de pe 13 octombrie, marți, o întâlnire pe care am co-presidat-o uh, cu domnul Katainen, a fost întâlnirea organizată uh, în contextul zilelor deschise de la Comitetul Regiunilor. Principalele subiecte ale acestei întâlniri au fost aplicarea principiilor uh, de parteneriat la uh, niveluri multiple, programele de um, operaționale, simplificarea politicilor, punerea în aplicare, folosirea instrumentelor financiare în politica regională, sinergiile între diferitele Um, instrumente de um, investiții. S-a menționat și un proiect de declarație comună a celor două uh, comitete despre um, agenda de dezvoltare urbană. Coordonatorii comisiei noastre vor discuta despre acest punct mai târziu și vor face o recomandare către plenul comisiei. În sfârșit, aș vrea să dau cuvântul domnului G ca să facă o scurtă, un scurt raport despre misiunea noastră în Sicilia. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am să fiu deloc uh, prea lung, vreau doar să informez pe colegi cu privire la misiunea pe care am uh, efectuat-o în Sicilia în urmă cu câteva săptămâni din delegație au făcut parte membrii din toate grupurile politice și a fost o misiune pe care am avut plăcerea să o conduc. Am mers în Catania și la Modena. În câteva cuvinte, pot să vă spun că în afara punctelor de pe programul nostru. În Sicilia am fost uh, interpelați de consecințele crizei refugiaților și am putut să constatăm în ce măsură autoritățile din Sicilia fac eforturi foarte importante pentru a primi în condiții conforme valorilor Uniunii Europene pe refugiat, știind însă că e vorba despre un climat deosebit de dificil. Am discutat foarte mult despre acest lucru și mai ales despre posibilitățile care ar putea să existe uh, în temeiul regulamentelor din politica de coeziune pentru a putea aduce un sprijin acestor regiuni care se află pe uh, linia întâi și care sunt primele care trebuie să facă față uh, fluxului de migranți. Am discutat cu uh, miniștrii, cu subsecretarul de stat pentru coeziune din Italia. Am avut o întâlnire cu dumnealui prin videoconferință și ne-a informat că și la Consiliu se observa cu multă atenție ce face Comisia în această privință și că toată lumea se gândea la punerea în aplicare a unei clauze, așa numită clauză pentru imigrație, care ar permite acordarea unui uh, ajutor acestor regiuni. Și în plus ar permite uh, exonerarea statelor care fac aceste eforturi suplimentare de anumite obligații um, pe planul disciplinei financiare. Ca să revenim la Sicilia. Scopul misiunii noastre era să observe punerea în aplicare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 și să um, evalueze ce s-a întâmplat în timpul perioadei de programare precedente, 2007-2013, Doream de asemenea să discutăm cu autoritățile locale din Sicilia despre perspectivele de dezvoltare. Care ar fi concluziile pe care le putem trage? Știm că Sicilia este o regiune insulară, o regiune care face parte dintre cele mai puțin dezvoltate din Europa și uh, are o, um, o situație destul de complicată. În ceea ce privește punerea în aplicare a noilor obiective, Uh, din noul regulament uh, va fi destul de greu de um, recuperat din întârzierea de care suferă această regiune. Și încă mai uh, este nevoie de investiții în infrastructură în această regiune. Sicilia, ca multe alte insule, trebuie să facă, parte și, să facă față și altor probleme, precum izolarea, oricum, în timpul vizitei pe care am efectuat-o, am constatat că exista o orientare fermă către noi obiective, obiective de dezvoltare durabilă, de inovare. Am văzut cu ochii noștri că în domeniul cercetării și inovării există uh, foarte multe proiecte, universitatea de acolo este foarte dinamică, deci sunt proiecte care au pornit-o pe calea cea bună și instituțiile europene, mai ales Parlamentul, trebuie să sprijine uh, elaborarea unei adevărate strategii pentru uh, regiunile insulare din Europa. Cam atât despre misiunea noastră. Mulțumim uh, colegilor care ne-au permis să o organizăm în cele mai bune condiții. Mulțumim și autorităților din Sicilia care au primit uh, uh, foarte bine delegația noastră și care ne-au permis să lucrăm în cele mai bune condiții. Mulțumim, mulțumim frumos. Acestea fiind zise, uh, terminăm cu punctul uh, um, um, comunicărilor președintei și putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume acordurile de parteneriat pentru politica de coeziune. Astăzi avem ocazia să ascultăm prezentarea unui studiu extern în ce privește uh, acordurile de parteneriat care deja au fost uh, adoptate. Noi am cerut uh, anul trecut uh, unității de cercetare să uh, efectueze acest studiu și uh, ei au cerut companiei Metis să facă acest studiu. Este un studiu care ne uh, permite să avem o analiză cuprinzătoare a acestor acorduri de parteneriat uh, din toate cele 28 de state membre și s-a pus accentul pe acele elemente pe care a insistat foarte mult Parlamentul European când s-a uh, negociat um, cadrul legislativ. Se analizează conformitatea cu dispozițiile legislative, condiționalitățile ex ante, și alinierea cu strategia 2020. Uh, Doamna Isabel Nylon de la compania Metis se prezentă astăzi aici. Dumnezeu ne va prezenta studiul și vom reveni cu o prezentare de la Comitetul Regiunilor pe același subiect. Am să o rog să nu depășească 10 minute, dacă poate, și apoi Vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri și vom asculta și prezentarea raportorului de la Comitetul Regiunilor. Doamnă Nylon, aveți cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc frumos pentru că ne dați ocazia să prezentăm acest studiu. Așa cum știți, Parlamentul European a jucat un rol foarte important în ce privește negocierea acordurilor de parteneriat sunt acordurile între Comisie și statele membre în ce privește folosirea fondurilor uh, structurale și fondurilor de investiții europene și, de asemenea, vizau alinierea folosirii acestor fonduri cu obiectivele din strategia Europa 2020 și cu um, obiectivele politice, în general, din tratate. Acest studiu a analizat mai multe elemente. Ce am să fac în timpul acestei prezentări este că ca să nu depășești cele 10 minute alocate, am să vă spun cam care erau obiectivele și care este conținutul studiului. Și apoi am să vorbesc despre chestiuni de metodologie, am să vă spun care erau principalele noastre concluzii și apoi am să uh, intru mai multe detalii în ce privește uh, procesul de negocieri. Um, as Madam Chair said, we're basically to present a comprehensive and synthetic analysis of the adopted partnership agreement. Din câte știm noi, acest studiu este singurul atât de cuprinzător a tuturor acordurilor de parteneriat, cel puțin deocamdată. Scopul nostru era să subliniem, pe de o pe de o parte, conținutul acestor documente și să analizăm dacă sunt conforme dispozițiilor uh, legislative. Am vrut de asemenea să prezentăm o vedere de ansamblu a alegerilor de politică strategică pe care le-au făcut statele membre în aceste acorduri de parteneriat și în programele operaționale și am oferit uh, uh, mai multe piste uh, apropo de analiză, apropo de pozițiile Parlamentului European. Care au fost metodele de cercetare pe care le-am folosit noi? Noi am făcut doar cercetare pe documente. Am făcut și o analiză comparativă și o sinteză a celor 28 de acorduri de parteneriat și apoi ne-am bazat și pe alte documente selecționate, uh, programele naționale de reformă, mm, programe naționale strategice și ne-am uitat și la documentele de poziție de la Comisia Europeană în ce privește aceste acorduri de parteneriat. Am oferit uh, rezumate cuprinzătoare mm, a acestor acorduri de parteneriat și avem uh, anexe care le cuprind aceste acorduri erau date în limba statelor membre, deci prima provocare a fost cum să analizăm aceste documente voluminoase uh, uh, care erau date într-o limbă diferită, deci am avut nevoie de un număr mare de experți pentru a o face. Și după analiza individuală am avut nevoie de o analiză comparativă și um, orizontală a diferitelor aspecte din uh, aceste acorduri de parteneriat. Deci care sunt principalele aspecte pe care le-am avut în vedere? Nu este o listă exhaustivă, pentru că bineînțeles că în acorduri apar mai multe tematici decât cele menționate aici, În primul rând ne-am ocupat de programele operaționale, de concentrarea tematică, de alinierea cu uh, documentele strategice, ne-am uitat și la cât de transparente erau aceste procese, am analizat cum s-au integrat în aceste acorduri de parteneriat um, abordările individuale, ne-am uitat și la sinergiile între um, Fondul European de Investiții și alte programe de uh, finanțare la nivel macroregional sau um, strategi, alte strategii regionale. Am analizat condițiile ex ante și cum erau ele incluse în aceste acorduri de parteneriat. Am analizat uh, dispozițiile care aveau de-a face cu mm, provocările demografice și de asemenea am analizat și chestiunea simplificărilor. În ce privește concentrarea tematică și programele operaționale, toate cele 28 de state membre folosesc cele trei fonduri uh, um, pe care le au la dispoziție, de dezvoltare regională, um, Fondul Social European și Mm, cadrul comun de finanțare. 28 de state membre, toate cele 28 de state membre au, au uh, programe operaționale care folosesc un singur fond, 8 folosesc mai multe uh, fonduri, de exemplu combină fondul de coeziune și fondul de dezvoltare regionale și avem 7 state membre care combină cele 3 fonduri. Există de asemenea 8 state membre care au păstrat doar programe operaționale care um, folosesc un singur fond, deoarece sistemele sunt uh, puțin diferite, ei au abordare strict sectorială și nu știm dacă uh, această abordare cu folosirea mai multor fonduri va fi chiar uh, ușor de făcut dacă va corespunde obiectivului de simplificare legislativă. În ce privește nivelurile diferite de concentrare tematică, ideea este că Fondul European de Dezvoltare Regionale se va concentra pe, cele, pe primele patru obiective tematice și primele patru sunt uh, cele enumerate aici, uh, IMM-urile, de reducerea nivelului de de carbon, RTTI, ICT și um, Apoi există concentrare pe celelalte obiective tematice, cu numele 8, 9 și 10, reducerea sărăciei, crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Am văzut că 20% uh, din uh, fonduri trebuie să fie folosite pentru reducerea nivelului de sărăcie și 5% obligatoriu pentru dezvoltarea sustenabilă. Știind că sunt acest, există aceste um, obligații, uh, 25 de state membre au ales să se concentreze pe toate obiectivele tematice necesare în același timp. Um, trec rapid prin um, diapozitivele cu grafice. Oricum, vedeți că este o imagine a folosirii de ansamblu a um, bugetelor alocate. Vedeți că avem 6, 7 și 3 aici. Avem mai mult pentru protecția mediului înconjurător și restul mai mult pentru IMM-uri. Trecând la următoarea temă aleasă pentru această prezentare, voi vorbi despre condițiile existante. Toate statele membre trebuie să le respecte și sunt descrise și în acordurile de parteneriat în diferite graduri de detaliere. Grade de detaliere. Um, e vorba de condiții exante respectate de statele membre mai vechi și am observat că în statele membre mai noi se respectă mai puține condiții exante decât în cele vechi. Iar în legătură cu uh, domeniile în care se respectă cel mai bine aceste condiții extante, e vorba de mediu, iar cel mai puțin se respectă în uh, ceea ce privește sistemele statistice. Aici sunt probleme de instalare, a aliniere la FSC. Și atunci e vorba până la urmă mai mult de aspecte operaționale. Cu cât intră în funcțiune mai multe sisteme statistice, statistice cu atât vor fi îndeplinite mai multe condiții exante <coughs> uh, în termenele prevăzute. Am prezentat nivelul de îndeplinire a condițiilor exante sub formă de grafic. Vedeți cu verde ce s-a respectat, roșu ce nu s-a respectat și totul se regăsește și în studiu, așa că nu vă mai dau detalii și iarăși tematic puteți să vedea exact care e situația cu condițiile respectate, nerespectate sau parțial respectate. Acestea se modifică situația aceasta se modifică pe măsură ce statele membre adoptă anumite reguli sau îndeplinesc condițiile și cred că deja o parte din grafic trebuie actualizată. În ceea ce privește simplificarea, coeziunea electronică a reprezentat o axă majoră a simplificării. Majoritatea statelor deja au început să deschidă sistemele IT în perioada de programare precedentă și acum au continuat alinierea pentru a corespunde și mai bine sistemului comisiei SFC și în parteneriate uh, acest lucru e menționat în mai multe sau mai puține detalii tehnice despre aceste sisteme și se vorbește și despre posibilitatea ca beneficiarii să facă cererile de finanțare pe cale electronică Există și site-uri pentru uh, candidații, benefici, beneficiarii candidați și trebuie spus că totuși câteva state membre încă optează pentru sistemele regionale. Se pare că nu mai am timp, voi fi foarte rapidă pe ultima parte. Folosirea abordărilor integrate, CLLD și ITI. Acestea au fost descrise în toate acordurile de parteneriat. CLLD sunt descrise scrise folosite în toate cele 28 de state membre și pot fi și monofond și multifond și am constatat uh, că sunt folosite mai ales pentru a finanța grupurile de acțiune locală, ca și în perioada precedentă, în cadrul uh, FRD, și așa și rămân, cu câteva excepții, iar inițiativele teritoriale integrate, ITIs, sunt descrise în toate uh, acordurile de parteneriat și sunt finanțate în principal, iarăși, din Fondul European de Dezvoltare Regională, deși și aici există excepții. Și ultima parte, parteneriat și coordonare. Așa cum s-a arătat în acordurile de parteneriat, acest principiu orizontal a fost acceptat de către toate statele membre și acordurile de parteneriat spun în detaliu care părți interesate au fost implicate, ce ministere coordonează, deci se dau destul de multe detalii în aceste acorduri de parteneriat, ceea ce reprezintă uh, baza pentru studiul nostru. De asemenea, consultarea publică în legătură cu acordurile de parteneriat este descrisă în aceste acorduri de parteneriat pentru că unele state membre au o consultare mai degrabă pe acorduri, iar altele s-au concentrat mai mult pe partea operațională. Cred că m-am încadrat cât de cât în timp. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, ați fost foarte aproape de limita pe care v-am acordat-o, deci vă mulțumesc. Ordinea de zi de astăzi e foarte încărcată și orice clipă e foarte prețioasă, de aceea insist. Și acum am plăcerea să dau cuvântul domnului Zander care reprezintă Comitetul Regiunilor, care de asemenea a adoptat un aviz referitor la rezultatul acestor uh, acorduri de parteneriat și programe operaționale. Domnul Zagăr a fost raportor pentru acest exercițiu în cadrul Comitetului Regiunilor și acum am plăcerea să îi dau cuvântul tot pentru 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni, doamna președinte. Dragi membri ai comisiei, ei permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc pentru o prilejul oferit de a vă prezenta avizul Comitetului Regiunilor referitor la acordurile de parteneriat uh, din cadrul politicii de coeziune. Aș dori să vă spun că Comisia Coter a cooperat foarte bine cu noi. Scopul și obiectivul acestui aviz erau să fie evaluate acordurile de parteneriat, precum și programele operaționale, din perspectiva beneficiarilor, de la nivel local și regional. Cu alte cuvinte, din perspectiva celor care se ocupă de punerea în practică propriu-zisă a acestor programe pe teren. Așadar, ne-am concentrat pe constatările făcute la fața locului. Mulți dintre colegii mei au răspuns. Primari, reprezentanți ai regiunilor au contribuit și ei, precum și alți reprezentanți ai societății civile care au uh, fost implicați în pregătirea acestui aviz. De asemenea, am făcut și un studiu pe internet. Mai mult de 300 de reprezentanți ai uh, diferiți celor părți interesate au răspuns, reprezentând 27 uh, de state membre și avem și răspunsuri din partea unor instituții precum Intercity. Rezultatele acestui studiu sunt publicate și ele pe site-ul de internet al Comitetului Regiunilor. Așadar, aș dori să subliniez încă o dată că abordarea noastră a fost de jos în sus. Mulțumim, deci, pentru cooperare și implicare în redactarea avizului celor care sunt responsabili cu implementarea acestor programe. Aș dori să spun că am și câteva exemplare, câteva copii ale acestui aviz, deci dacă vă interesează, vi le pot înmâna. Bun. Acum aș dori să mă refer în primul rând la rolul esențial al politicii de coeziune din perspectiva socioeconomică. Noi am ajuns la următoarele concluzii. Nivelurile de dezvoltare ale regiunilor sunt diferite, însă s-a constatat că s-au făcut uh, progrese mari în perioada precedentă datorită um, grație politicii de coeziune vrem să spunem de asemenea că uh, uneori aceste diferențe dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor se accentuează și datorită crizei financiare și economice care ne-a afectat pe toți. Din acest motiv s-a pus un accent deosebit pe următorul lucru. Politica de coeziune trebuie să urmeze nevoile de dezvoltare de bază ale orașelor și ale comunităților. De asemenea, ar trebui să susțină strategia Europa 2020. În ceea ce privește reforma politicii de coeziune, am văzut multe evoluții deja menționate și uh, aș dori să mă refer în special la rolul parteneriatelor. Documentul uh, care se negociază acum între statele membre și Comisia Europeană uh, este un mijloc, o condiție de bază pentru succesul politicii de coeziune în special deoarece competențele se dezvoltă pe trei niveluri, la nivel comunitar, la nivel de stat membru și la nivel local. Și la nivel local avem pe cei care se ocupă de implementare, cum spuneam. Așadar, discutăm despre o gestiune pe mai multe niveluri și nu trebuie să pierdem din vedere nici principiul subsidiarității și, de asemenea, nu trebuie să uităm că trebuie să se țină seama de nevoile reale atunci când se gândesc proiecte pentru nivelul local și regional. Dacă evaluăm aceste parteneriate și acorduri de parteneriat, putem spune că avem parteneriate în toate statele membre. Persistă în continuare anumite diferențe și mă refer acum la rezultatul studiului nostru, dar există diferențe și între regiuni. Partenerii au fost implicați în discuție, dar foarte adesea această dezbatere a rămas una destul de superficială. În unele cazuri, parteneriatele nu s-au dezvoltat cu adevărat. 70% dintre respondenți au arătat că au fost implicați în toate consultările, în, au participat la toate prezentările publice, însă au spus și că atunci când uh, se vorbește despre implementare, nu se mai poate spune că au fost implicați. Nu în ultimul rând, s-a menționat că acordul de parteneriat a trebuit să fie semnat împreună de cei de la nivel local și regional. Dacă s-ar întâmpla așa, atunci o mai bună, s-ar garanta o relație mai bună, un parteneriat mai bun. Următoarea problemă ține de mijloacele financiare care, bineînțeles, sunt foarte importante în vederea implementării. Nu trebuie să pierdem din vedere că parcurgem încă o criză și autoritățile locale se confruntă cu uh, lipsa de fonduri, ceea ce înseamnă că trebuie îmbunătățită finanțarea multinivel și inclusă și, de asemenea, accesul la instrumente financiare ar trebui să fie mai bun ar trebui să existe acces mai bun la instrumente financiare noi care să permită o mai bună implementare. Știm că folosirea sau absorpția fondurilor s-a dublat, însă trebuie văzut cum se va oglindi acest lucru la nivel local și regional. Și abia mai târziu vom putea să începem să folosim în mai mare măsură noile instrumente. Acum, în legătură cu planurile de investiții. Pe de o parte avem fondurile europene, pe de altă parte avem activitățile Băncii Europene de Investiții. Activele din fond nu ar trebui să fie transferate automat Uh, pentru folo- către alte scopuri. Și încă un lucru despre care am discutat uh, foarte mult în ultima vreme și în cadrul zilelor deschise. Anume, simplificarea. S-a discutat despre simplificare multă vreme. Deja de multă vreme se discută Însă, din păcate, vedem că procedurile nu se simplifică întotdeauna, ci, din potrivă, devin mai complicate, mai greoaie și acest lucru împiedică, de asemenea, implementarea. Sistemele sunt foarte complicate, de asemenea, folosirea noilor mecanisme financiare nu decurge foarte ușor. Vedem foarte adesea că autoritățile locale și regionale nu cunosc prea bine procedurile și, pe de altă parte, uneori e chiar prea complicat să fie uh, parcurse și atunci rezultatul este că efectele nu sunt așa de bune pe cât ne-am fi dorit. Apoi, transpunerea cu exces de zel a legislației comunitare la nivel european. În ceea ce privește procedurile, noi uh, anticipăm că progresele, uh, se vor face progrese reale și mulțumită printre altele grupului la nivel înalt uh, înființat și sperăm că politica de coeziune va aduce rezultatele dorite. Aș menționa și posibilitățile de îmbunătățire a gestiunii. Posibilitățile diferă de la un stat la altul. Asistența tehnică ar fi binevenită în această privință. Asistență tehnică pentru a consolida posibilitățile de gestiune. Aș încheia adăugând încă un lucru. Este vorba de condițiile ex ante. întârzierile în pregătirea documentelor. În legătură cu aceste întârzieri, trebuie spus că ele au impact asupra implementării. Deja ne aflăm în al doilea an din noul cadru financiar multianual și unele state încă n-au făcut nimic, n-au implementat nimic din programele uh, necesare. Așadar, la nivel uh, regional și local, există așteptări în vederea acestor programe și a plus valorilor. Condițiile exante sunt importante, bineînțeles, dar nu ar trebui să pedepsim uh, pe cei care vor să asigure dezvoltarea locală și regională prin implementarea programelor. Și încă o frază ca să închei această intervenție legată de politica de coeziune și care e prezentă și în uh, avizul nostru. Vorbim despre cooperarea transfrontalieră, aplicarea de instrumente noi, folosirea de mijloace noi care au fost introduse și ceea ce contează e următorul lucru. Politica de coeziune, în esență, este o politică regională și ar trebui să rămână uh, Așa. Trebuie să evităm uh, centralizarea excesivă în toate privințele, pentru că există tendințe de centralizare care deja se, se fac resimțite și care pot avea și impact negativ asupra folosirii fondurilor de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! E acum momentul să lansăm o discuție. Având în vedere programul nostru pentru astăzi, aș limita intervențiile dumneavoastră la un minut. Așadar, nu am o listă, dorește cineva să intervină? Domnul Van Miltenburg. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate explicațiile și pentru eforturile excelente și ca institut de cercetare, dar și uh, Comitetului Regiunilor. Aș spune trei uh, lucruri foarte pe scurt. Într-una dintre concluziile raportului dumneavoastră, vorbiți despre povara administrativă care probabil va crește datorită procesului de mai mare centralizare din unele state membre. Uh, Puteți să ne explicați de ce vă așteptați ca această povară administrativă să fie și mai mare și vă așteptați la o sarcină de lucru foarte mare uh, în state membre ca Germania, unde nu avem un program operațional pentru fiecare land? În al doilea rând, puteți să ne spuneți uh, ceva mai mult despre diferențele în ceea ce privește egalita- uh, calitatea acestor acorduri de parteneriat, pentru că ați vorbit de aspecte cantitative, dar mă, pe mine m-ar interesa și cu o comparație calitativă. Și ultimul lucru, putem vorbi de un accent puternic pus pe obiectivele tematice. Am văzut că în multe state membre se folosesc uh, toate aceste obiective tematice și care aș fi recomandările pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pociac. Mulțumesc. O să uh, spun ceva legat de intervenția uh, raportorului din Comitetul Regiunilor. Acesta a spus că peste 70% dintre respondenți uh, la întrebările puse în studiul Comitetului Regiunilor au arătat că au fost implicați în etapele pregătitoare și că s-a luat uh, în cal, s-au luat în calcul nevoile autorităților locale numai parțial. După părerea mea, acest lucru uh, semnalează o problemă foarte mare, pentru că nu poți să treci cu vederea peste opiniile autorităților locale și regionale. Și acest lucru e cu atât mai mm, uimitor cu cât ne gândim că nu s-a ținut seama de codul de conduită pentru parteneriatele europene, de o, niște norme europene. Deci mă întreb dacă nu cumva s-a încălcat legislația europeană sau dacă nu cumva e pe cale să fie încălcată și dacă nu cumva principiul uh, nu e implementat mai degrabă formal în statele europene. Deci uh, aș vrea să mi se răspundă din partea um, Comitetului Regiunilor. Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Avana. Uh, mulțumim și uh, companiei care a făcut studiul și uh, Comitetului Regiunilor. S-au pus multe întrebări pe care vrem să le pun și Uh, într-adevăr, studiul uh, se referă la aspecte cantitative, mai puțin uh, la cele calitative și nu intrăm prea multe detalii. Și mie mi se pare că e vorba mai ales de condițiile exante. Puteți să ne spuneți despre uh, cauzele uh, pentru nerespectarea acestor uh, condiții exante în statele membre? Ar fi interesat. Poate că se găsește acest lucru în uh, Uh, în studiu în uh, versiunea detaliată și apoi în legătură cu uh, acest principiu al transpunerii parteneriatelor. Mi se pare că din studiu reiese că se, știe, se implementează acest lucru, dar noi știm din contactele noastre cu societatea civilă, cu partenerii sociali, că implementarea e, să spunem așa, elegant uh, foarte uh, diferită de la un stat, la, stat membru la altul. Deci aici, în studiu, avem o imagine foarte bună a transpunerii parteneriatelor, care, din câte știu eu, nu corespunde total realității. Cam atât vreau să spun. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bresu. Aveți cuvântul? Un minut, vă rog. Ehm, la mia domanda riguardava... Eh... Întrebarea mea era cu privire la concentrarea tematică la nivelul regiunilor, deoarece dacă vorbim despre țările mari, unde fondurile sunt gestionate la nivel regional, concentrarea tematică, așa cum ne-ați prezentat-o dumneavoastră, se poate înțelege așa, că toate regiunile au folosit toate temele <clears throat> sau, de fapt, ați făcut uh, adunarea acestor teme la nivelul țării. Deși eu cred că fiecare regiune ar trebui să se concentreze pe cele trei teme. Pentru mine e important ca pentru fiecare să știu dacă pentru fiecare regiune a fost garantată această concentrare tematică sau nu. Mulțumesc și acum doamna Demato, ultima întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva întrebări subcinte. Știind că acordurile de parteneriat deseori sunt false, Poate că o să vi se pare un termen prea puternic, puteți să-l um, ascultați între, înțelegeți între ghilimele. Dar vreau să spun că sunt niște acorduri care nu se reflectă apoi uh, fidel în programele operaționale. Și vreau să pun o întrebare Comitetului Regiunilor, pentru că ei, ca să zic așa, au contacte directe pe teren. Vreau să întreb dacă nu ar fi bine să existe niște linii de orientare Uh, care să fie mai extinse și de mai bună calitate. Iar în ce privește obiectivele tematice, mă întrebam dacă nu e bine pentru regiunile mai puțin dezvoltate să se concentreze pe mai puține obiective tematice și în ce privește asistența tehnică, ce sugerează Comitetul Regiunilor? deoarece știm foarte bine că în anumite programe operaționale și chiar și în programele naționale există uh, o linie bugetară mm, consacrată ajutorului administrativ, dar uh, în regiunile mai puțin dezvoltate, mm, administrațiile nu au cum să ofere acest sprijin. Deci ce sugestii aveți în această privință? Mulțumesc! Thank you. Uh, Mrs. Nealon. Mulțumesc, doamna Nealon. Puteți răspunde în 3-4 minute? Cred că sunt gata. În ceea ce privește povara administrativă, cred că ceea ce voiam să dăm de înțeles și subliniez, noi am uh, lucrat mai pe bază de documente, uitându-ne la acordurile de parteneriat. E un studiu destul de mic uh, da, și de aceea n-am putut să mergem la nivel regional și să vedem uh, fiecare program operațional. Noi am văzut așa acordurile de parteneriat numai. Și în ceea ce privește prima întrebare a colegului nostru, în leg- uh, dumneavoastră, în legătură cu um, povara administrativă, există multe elemente în această uh, perioadă de programare bugetară, cum ar fi uh, reducerea numărului de programe operaționale, inclusiv pentru Austria, unde în loc de 9 programe regionale rămâne unul singur, dar, bineînțeles, în țară tot trebuie să existe o garanție că fiecare land e bine reprezentat în acel uh, program operațional unic. Deci acum decizia s-a centralizat, e la nivel central și, prin urmare, coordonarea administrativă e mai bună pentru că trebuie să există o coordonare între regiuni. Există și programe multifond care trebuie să ajute și ele cu simplificarea, să facă fondurile să fie mai bine coordonate, ceea ce implică mai multe reuniuni, e adevărat, mai multă organizare și e un fel de teritoriu necunoscut încă pentru administrații. În ceea ce privește întrebarea legată de calitatea acordurilor de parteneriat, n-aș îndrăzni să încerc să răspund. Noi în studiu am încercat să arătăm ce spun acordurile de parteneriat, să sintetizăm, să arătăm ce se găsește în aceste acorduri de parteneriat, dar uh, am folosit expertiza mai multor persoane care fiecare altă, are altă metodă de lucru și până la urmă nu era vorba de o evaluare a acordurilor de parteneriat, ci o inventariere a conținutului lor. Deci, pot doar să spun că în unele acorduri de parteneriat anumite lucruri nu au fost bine studiate, cum ar fi icoi coeziunea electronică sau anumite abordări. Mm, pentru care nu avem o descriere foarte detaliată, dar în parte și pentru că nu ni s-a spus foarte clar uh, cam cum ar fi trebuit să arate studiul. Deci nu e vorba de o vină a statelor membre. În ceea ce privește obiectivele tematice, sunt întru totul de acord cu colegul care a arătat că, într-adevăr, la nivel de țară, situația poate fi diferită. Se pot acoperi la nivelul unei țări toate obiectivele uh, Uh, tematice și apoi să existe anumite concentrări în regiuni, mai ales în țările unde sunt uh, programe operaționale mai numeroase, cum sunt Italia și Spania. S-ar putea să existe o diferențiere mai mare la nivel de programe operaționale, dar chiar și în țările în care nu sunt așa de multe programe operaționale sau în care există un program pentru fiecare fond, se folosesc destul de extensiv tem- obiectivele tematice respectându-se concentrarea tematică impusă prin regulament. În ceea ce privește neîndeplinirea condițiilor exante, iarăși, uh, obiectul studiului nostru nu era să analizeze cauzele neîndeplinirii acestor condiții exante, ci să vadă doar dacă erau îndeplinite sau nu. TG Regio Uh, face acum un studiu cuprinzător privind condițiile exante în care se vor găsi mult mai multe detalii. Dar cu siguranță în uh, cazul uh, celor mai puțin respectate, îndeplinite, în legătură cu apa, transportul, gestionarea deșeurilor, acolo condițiile exante pur și simplu nu au fost îndeplinite din cauza a faptului că nu exista un uh, plan principal privind transporturile sau un sistem de gestionare sau o politică privind stabilirea prețului pentru apă. Deci, de aceea s-a considerat că um, aceste condiții exante nu au fost îndeplinite. Iar în ceea ce privește condițiile exante generale pentru sistemele informaționale, care uh, ar trebui să fie toate respectate, și care fuseseră de fapt îndeplinite și când s-a redactat uh, studiul, ei bine, uh, unele state membre la vremea respectivă încă instalau sistemele și ne-au spus nu sunt complet instalate, dar până la finalul programelor operaționale vor fi complet instalate și funcționale. Iarăși, în studiu am prezentat uh, principiile cuprinse în acordurile de parteneriat, nu implementarea lor. Eu m-am ocupat de um, ce se întâmplă în Austria și de aceea uh, se poate spune că unele țări, cum ar fi Austria, s-au concentrat foarte mult pe implicarea celor cu dizabilități, uh, dar iarăși e ceva ce se regăsește în acordurile de parteneriat iar partea de implementare pur și simplu nu trebuia să fie cuprinsă în studiul nostru. Cred că a mai fost și o întrebare din partea doamnei Demato pentru domnul Zegher. Doriți să răspundeți foarte pe scurt? Mulțumesc, doamna președinte. Cred că mi s-au pus două întrebări. Prima întrebare, în legătură cu evaluarea uh, parteneriatelor, aș spune că această evaluare se bazează pe constatări faptice E vorba în principal de diferențele dintre țări și în interiorul țărilor între regiuni. Totul depinde de respectarea principiului subsidiarității și altor principii. Mă, uh, comisia a propus, prin urmare, să se analizeze în detaliu toate aceste mecanisme de um, astfel încât să se identifice bune practici și s-a propus de asemenea și pregătirea unor documente privind parteneriatele regionale și să fie incluse sau cooptate autoritățile locale și regionale în pregătirea acordurilor de parteneriat. Acest lucru ar permite apoi uh, punerea în practică a principiului gestionării multinivel. Există diferențe de calitate, de asemenea, Asistența tehnică e folosită foarte adesea doar pentru uh, sarcinile de bază. Bănuiesc că mai sunt și alte probleme uh, în așa numitele state membre noi. Asistența tehnică ar trebui să se concentreze mai mult pe pregătirea documentelor de punere în aplicare și pe pregătirea proiectelor ca atare. Acest lucru ne-ar permite să obținem o mai bună calitate. Mai există și alte mecanisme la dispoziție, cum ar fi schimbul de bune practici și anumite alte metode. Mulțumesc! Închid această dezbatere. Mulțumesc pentru această prezentare, pentru prezentări. O să urmărim în continuare acest uh, subiect și ați menționat că mai există o analiză care va fi prezentată aici la Comisia Regii, deci mulțumesc foarte mult pentru participare. Continuăm acum cu ordinea noastră de zi, următorul subiect fiind un prim schimb de opinii în ceea ce privește raportul INI, noi de, instrumente de dezvoltare teritorială 2014-2020 în politica de coeziune, investiții integrate teritoriale și uh, cooperare pentru dezvoltare, raportor fiind doamna Tomasici. Știți că în programul 2014-2020 au fost introduse noi instrumente pentru a obține coeziune teritorială și a înfăptui acest obiectiv. Avem uh, Uh, așadar investiții teritoriale uh, integrate și uh, dezvoltare la nivelul comunităților, la nivel local. Prin aceste instrumente se dorește înlăturarea obstacolelor din calea dezvoltării. Astăzi doamna Tomasic ne va prezenta o, niște prime idei, intenția fiind de a prezenta prima dată raportul pe 3 noiembrie, votând mai apoi uh, în februarie 2016. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem 35 minute doar pentru această discuție. Dau cuvântul doamnei Tomasici pentru a face o introducere și apoi vom continua dezbaterea. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Colegițe, colegi. Dragi colegi, Stimați deputați stimați reprezentanți Comisiei, în, 2014, în perioada 2014-2020, Uniunea Europeană se axează pe coeziunea teritorială. Perspectiva financiară pentru 2014-2020 în cadrul Fondului Structural pentru Dezvoltare și în ceea ce privește dezvolt, ă, concentrarea tematică, Um, vizează foarte mult taxarea pe IT și CLDD. CLLD, mă scuzați. Utilizând astfel fondurile, am putea mijloci creșterea la nivel local. Această creștere s-ar orienta în funcție de niște obiective comune, dar pentru asta e nevoie de o coordonare eficientă și respectarea noilor reguli stabilite prin noul cadru strategic comun. Acest raport de inițiativă are sarcina de a face un prim schimb de experiențe între statele membre în ceea ce privește implementarea noilor instrumente de dezvoltare teritorială în cadrul noii politici de coeziune prevăzută pentru 2014-2020. Obiectivul este acela de a analiza care sunt obstacolele și care este metoda cea mai bună de a le depăși în statele membre, mai ales în statele membre unde implementarea nu a fost una totală. Europa se confruntă cu mai mare provocări de natură economică, dar și sociopolitică ceea ce înseamnă că din punct de vedere teritorial e nevoie de o abordare comună pentru a rezolva niște probleme deja cunoscute e nevoie de o abordare multidimensională care să țină cont de specificitățile ce apar la nivel regional, ceea ce înseamnă că ar trebui să mergem dincolo de frontierele tehnice uh, tradiționale. E nevoie de o administrare pe mai multe niveluri, în așa fel încât coordonarea să fie una uh, menită a atinge obiective comune. Uh, potrivit ultimelor uh, evoluții, am văzut că la articolul 7 se acordă mare parte din fonduri pentru dezvoltarea urbană. Putem să utilizăm însă și instrumentul ITI de integrare teritorială și investiții, pentru că pot fi vizate astfel mai multe programe operative cu finanțare din mai multe axe prioritare, în așa fel încât strategia integrată să fie într-adevăr fezabilă. Deja există programe CLLD și parteneriate și automat ne dăm seama care este rolul comunităților uh, locale, dar din păcate, la nivel administrativ, uh, mai sunt multe de făcut în plan local. Adesea nu există încredere între nivelul național și nivelul local în statele membre, de aceea e important să ne concentrăm pe o strategie de informare a tuturor părților interesate să implicăm și opinia publică în așa fel încât să favorizăm dezvoltarea acestor programe CLLD. Trebuie să ne asumăm răspunderea și să furnizăm rezultate concrete. Dar, pentru că acest instrument să se bucure de un real succes, e nevoie de sprijin politic pe toate planurile, la nivel național, regional și local cât timp va dura și de câți bani va fi nevoie. Adesea, aceste lucruri depind de contextul local, de experiențele și capacitățile locale. Chiar și la nivelul comunităților locale cu experiență, în general e nevoie de 6 până la 12 luni pentru ca întregul ciclu să funcționeze la parametri optimi. Procedura este una destul de uh, complicată, dar asta are de-a face cu faptul că, la nivel local, apar tot felul de uh, specificități, după cum vă spuneam. De asemenea, găsim uh, adesea tot felul de idei ascunse, de uh, posibilități uh, pentru a mijloci uh, succesul într-o manieră inedită. Oricum avem nevoie de sprijinul noului uh, for creat. Sunt multe strategii de dezvoltare locală, indiferent uh, ce strategie uh, analizăm, important este să ne dăm seama că din punct de vedere tehnic și administrativ apar în continuare obstacole. Există, de exemplu, șomajul, Trebuie să avem în vedere care sunt uh, posibilitățile de finanțare privată, mm, ce se întâmplă cu sărăcia, cu uh, schimbările climatice, cu excluziunea socială. Trebuie să ne bazăm pe faptul că, indiferent ce se întâmplă, oamenii trebuie să fie implicați. Opinia publică trebuie să fie implicată. Există consultările interpares, peer-to-peer, -peer, există consultările publice în acest sens și uh, avem și mecanisme de monitorizare și avem nevoie de mecanisme de monitorizare și evaluare în așa fel încât uh, să vedem concret ce se întâmplă în plan local. Aceste lucruri nu ar trebui privite doar uh, din punct de vedere formal pentru a justifica anumite costuri. Nu, ar trebui să existe un flux informațional care să curgă înspre opinia publică, iar exercițiul de monitorizare să fie unul regulat, precum și exercițiul de evaluare pentru că aceste lucruri sunt niște posibilități de a verifica ce funcționează și ce nu funcționează, în așa fel încât strategia să poată fi adaptată în funcție de nevoi. A îmbina armonios niște obiective clare și măsurabile reprezintă o strategie bună pentru viitor, pentru că doar astfel, la nivel local, pot fi create strategii realiste care să fie de încredere, dar și adaptabile în același timp. Alegând proiectele, trebuie să aplicăm principiul non-discriminării și al transparenței. Deciziile trebuie să fie luate pe criterii obiective. În plus, Procedurile trebuie să fie descrise clar și toate părțile interesate trebuie să fie implicate la absolut uh, toate nivelurile. Dar, de asemenea, și procedurile de înaintare a plângerilor trebuie să fie cât se poate de fără echivoc. E important să existe proceduri de soluționare a litigiilor cu implicarea experților, proceduri independente, în așa fel încât, din punct de vedere administrativ și tehnic să rezolvăm probleme importante care pot apărea pe parcurs la nivel administrativ, operațional sau între, la nivel de parteneriate. Finanțarea prin mai multe fonduri, deci multifinanțarea, multifinancing, reprezintă în continuare o provocare pentru uh, mulți, mai ales în ceea ce privește instrumentele IT și CLLD. Aceste instrumente trebuie Uh, utilizarea acestor instrumente trebuie să fie facilitată și pentru asta salut instaurarea unui grup de experți la nivel înalt pentru simplificarea procedurilor. În timpul procedurii de simplificare trebuie să găsim baze comune și să putem rezolva problemele împreună, pentru că uh, o simplificare într-un stat membru, de exemplu, poate să genereze complicații într-un alt stat membru dacă nu există comunicare. Aș întreba Comisia așadar cum a prevăzut uh, evaluarea ITI și CLLD. Va exista o comisie de monitorizare în acest sens? Și la final vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru interes și pentru propunerile de bun simț mă bucură faptul că în curând voi putea coopera cu uh, colegii mei. E primul meu raport și voi avea multe de învățat de la ei. Mulțumesc. Dragi colegi, continuăm dezbaterea. Domnul Buda s-a arătat interesat. Poftiți! Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc uh, raportoarei pentru expunerea făcută și pentru întâlnirea foarte bună de la Strasburg, fără doar și poate că este binevenită din partea Comisiei crearea oricăror mecanisme um, care să permită um, o dezvoltare um, la nivel local, la nivel regional și în abordarea acestui subiect să plecăm de la o chestiune care ne frământă pe noi toți, și anume șomajul extrem de crescut la nivelul Uniunii Europene. În același timp, ă, desigur, este important ca toate mecanismele și toate pârghile pe care le avem la îndemână, în ceea ce înseamnă ă, venirea în sprijinul comunităților locale, ele trebuie să se bucure de o simplificare din punct de vedere procedural, pentru că mm, nu de puține ori am avut uh, discuții la, pe diverse paliere și cu factori din, de răspundere de la nivelul administrației publice locale, centrale și așa mai departe și toată lumea se plânge de o uh, birocrație excesivă. Și de aceea ar trebui ca sub acest aspect Comisia să fie preocupată uh, ca aceste mecanisme să fie <clears throat> flexibile și, într-adevăr, apropiabile uh, de părțile interesate. Este important să implicăm comunitățile locale în ceea ce înseamnă dezvoltarea la nivel local și la nivel subregional, pentru că discutăm de foarte multe ori și de ceea ce înseamnă acel principiu al subsidiarității, adică să duci factorul de, să duci uh, decizia la nivel local, deoarece acolo se știe cel mai bine uh, uh, care sunt nevoile și care sunt și modalitățile de rezolvare a acelor probleme. Nu mai puțin important este și va trebui să vedem în ce măsură putem uh, uh, prinde această chestiune în, uh, în raport, chestiunea legată de bunul sau de, de bunăstarea rezultată în urma acestor investiții, pentru că sunt foarte multe state și aici de exemplu României, când uh, taxele și impozitele rezultate de aici, în loc să rămână la nivel local, ele sunt duse la nivel central, în speță la capitale de unde sunt redistribuite. Or, va trebui să avem în vedere crearea unor mecanisme prin care să putem cointeresa dincolo de ceea ce înseamnă creșterea numărului locurilor de muncă la nivel, <clears throat> la nivel local, dar să fie uh, uh, comunitățile locale interesate și din perspectiva a uh, posibilității de a refolosi taxele și impozitele la nivel local exact în aceeași uh, direcție. Cu siguranță o să mai fie dezbatere pe acest subiect și uh, sigur o să lucrăm împreună cu doamna raportor pentru a veni cu un instrument cât se poate de facil la nivelul comunităților locale în acest sens. Mulțumesc. Thank you. Thank you. Madame. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru eforturi și sper că această dezbatere va contribui la formularea unui document coerent care să arate cât de importantă este coeziunea. Obiectivul nostru aici la Comisia Regii este ca toate instrumentele de coeziune să poată fi aplicate în mod propice. Avem două instrumente care susțin dezvoltarea coeziunii, după cum se spunea ITI și CLLD și am și eu câteva idei pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi, dragi colegi. Aceste instrumente fac parte din strategia Europa 2020 și în acest Parlament și în această comisie rolul nostru este de a susține orice instrument care are în vedere obiectivul de a avea durabilitate în plan urban și dezvoltare în plan local. Cred că dezvoltarea locală trebuie să aibă în vedere niște obiective teritoriale care se încadrează perfect în strategia națională. Acest lucru se vede foarte clar din afara Uniunii Europene. Eu vin dintr-o zonă periferică, spre exemplu, și știu că E important să avem cooperare între autoritățile naționale și regionale, adesea la nivel micro, deci la nivel local, autoritățile cunosc foarte bine uh, specificul local, dar poate nu se descurcă la fel de bine la capitolul tehnic, așa că ar avea nevoie de sprijin din plan central. La o altă reuniune am spus că de important este să ne concentrăm exercițiul bugetar pe asistența tehnică, și cred că ar trebui chiar să dublăm structurile existente în acest sens. Cred că dacă vrem într-adevăr să fim eficienți, atunci ar trebui să oferim servicii de asistență tehnică, parte a unui dialog și a cooperării interinstituționale, pentru că acolo există know-how și Nivelul interinstituțional trebuie să fie implicat aici pentru a distribui know-how, cunoaștere și uh, pentru a se asigura că acest lucru este în beneficiul Europei. S-a menționat flexibilitatea. Cred că flexibilitatea trebuie înțeleasă și încorporată într-un cadru uh, juridic, în așa fel încât uh, exercițiul de monitorizare, exercițiul de evaluare să fie în congruență de plină unele cu altele. Eforturile trebuie coordonate în așa fel încât să fie respectate toate criteriile. Sunt în continuare multe dificultăți și rețelele ne pot uh, ajuta în așa fel încât să existe un schimb de informații în elaborarea planurilor locale, dar și a planurilor naționale. Un lucru e foarte clar din comentariile pe care le-am auzit până acum. O dificultate importantă este aceea de a ne asigura că acest instrument este înțeles ca atare la nivel uh, local. Eu sunt sceptică în ceea ce privește crearea unor uh, instanțe și mai numeroase de soluționarea litigilor. Eu chiar nu cred că vor ajuta la detenționarea lucrurilor. Există formule necesare pentru a acoperi cazurile de litigi și cred că a decide cine face ce anume este cel mai important acum. Să ne axăm așadar pe implementare, pe monitorizare și pe analiză la nivel european și întotdeauna împreună cu cei responsabili de programele locale, regionale și naționale. Este foarte important pentru că, indiferent de ce proiect discutăm, local, na regional, național, avem nevoie de toate aceste lucruri și avem nevoie și de o analiză informală ca să vedem cum anume au funcționat proiectele europene și cum au dat randament instrumentele. Adesea acest exercițiu ar trebui să fie privit în termen constructiv, să ne axăm pe, în special pe schimbul de bune practici. Mulțumesc, dragi colegi, vă atrag atenția că trebuie să fiți foarte succinți, pentru că este doar un schimb prim de op- un prim, <laughs> mă scuza, schimb de opinii. Dau cuvântul doamnei Demato și îl rog pe domnul Polceac să continue ordinea de zi, fiindcă eu voi întâmpina afară următorul invitat. Ministrul din România. Domnul Polceac va continua. Și doamnă Demato, vă dau cuvântul. Răbrăisima, taliui. Mulțumesc, doamnă președinte. Trec imediat la sugestiile concrete. Aceste două instrumente au fost introduse pentru a îmbunătăți interacțiunea între diferitele niveluri ale administrației teritoriale și, de fapt, ne pasă tuturor de felul în care ele chiar vor funcționa și dacă dezvoltarea locală de tip participativ uh, va fi inclusă în programele operaționale până în 2017. Intențiile sunt foarte nobile, însă aceste două instrumente, dacă nu există și o capacitate de programare adecvată și chiar și o capacitate de analiză, vor uh, deveni un adevărat bumerang pentru administrațiile generale și locale, care deja au nenumărate probleme din cauza lipsei de simplificare și probabil că vom mai discuta despre ele. Vreau de asemenea să subliniez faptul că în avizul Comitetului Regiunilor în ce privește adoptarea programelor operaționale s-a criticat faptul că nu s-a folosit niciun fel de metodologie clară pentru a permite uh, punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat. Și ar fi de dorit uh, ca reprezentanții comisiei să informeze mai bine părțile interesate în ce privește metodologia. Încă un lucru. Acum, ca niciodată, principiul parteneriatului este um, lucrul cel mai important și poate principalul obiectiv al politicii de coeziune. Ar trebui să fie foarte bine aplicat. Iar în ce privește definirea strategiei, uh, precum și implicarea actorilor locali, și acestea rămân obiective foarte importante. Mulțumesc, domnul Brios. Oui, merci, merci à vous également, madame. Le... Mulțumesc, mulțumesc, doamnă raportor. Mai întâi, vreau să spun că uh, am apreciat uh, discuțiile de la Strasburg. S-au adăugat aceste instrumente pentru a îmbunătăți coeziunea teritorială, dar de fapt va fi foarte greu să le punem în aplicare și există acest risc ca obiectivele să nu fie atinse deoarece sunt niște instrumente legislative foarte complexe. Așa cum a spus doamna raportor, există uneori o adevărată lipsă de încredere în partenerii naționali și partenerii locali și această lipsă de încredere poate să compromită atingerea obiectivelor. IT-urile um, uh, pot să fie greu de pus în aplicare pentru că organizarea administrativă este atât de diferită de la un stat membru la altul. Colectivitatea locală, care este autoarea proiectului, uh, nu are neapărat uh, cunoștințele necesare pentru a respecta toate condițiile. Autoritățile publice nu întotdeauna au chef uh, să solicite finanțare din fondurile europene, pentru că știm că e foarte complexă întreaga procedură, de aceea avem neapărat nevoie de simplificare. Criteriile pe care trebuie să le respecte colectivitățile locale sunt deseori deosebit de restrictive, prin urmare, uh, mulți uh, promotori de proiecte sunt descurajați și nu fac apel la finanțare din fonduri europene ar fi bine să putem să-i ajutăm să treacă peste aceste obstacole. Vreau să mai subliniez faptul că multe colectivități locale nici măcar nu au um, specialiști ca să prezinte dosarele în atenția autorităților de gestiune. Să nu uităm nici termenele de plată care reprezintă și ele un factor de descurajare pentru uh, autorii proiectelor. Și așa cum a spus și uh, per, uh, colega care a luat cuvântul mai devreme, uh, Um, există și suprapuneri între aceste noi dispozitive și cele care există deja în anumite state membre. În Franța, clar, așa va fi. Prin urmare, avem absolut nevoie de simplificare, um, de o reducere a complexității, a sistemului pe care vrem să-l introducem astăzi, dacă chiar dorim să ne atingem obiectivele. Mulțumesc. Domnul Van Miltermok. Dank u voorzitter. Ik moet uh, allereerst uh, onze shadow rapporteur, uh, eh, Mr. Uh, Jacob. Mulțumesc. Vreau să mm, fiu foarte succint și eu. IT și CLLD sunt instrumente noi, dar nu chiar, pentru că Uh, am avut și un program premergător instrumentului CLLD. Și s-au făcut multe experimente cu IT, chiar înainte de a i se conferi acest uh, nume în plan local. Aceste instrumente oferă șanse uriașe, pentru că investițiile din fondul de coeziune pot fi combinate între ele Uh, cu investiții din FEDER, în așa fel încât să obținem un fel de investiții soft, dacă vreți, uh, uh, în politica de ocupare, de exemplu. Dacă tot apar aceste posibilități, atunci haideți să experimentăm cu ele. Pentru asta Comisia ar fi putut oferi mai multe încurajări. Haideți să ne uităm la experiențele ore și ce se întâmplă cu parteneriatele între orașe, între regiuni. Există foarte multe țări care în continuare au în vedere să lucreze cu ITI și CLLD, dar își dau seama că există în plan administrativ foarte multe rezerve. Transferul de competențe în plan local este în continuare unul lacunar și de aceea aceste instrumente nu sunt pe deplin utilizate în plan local. De aceea sper că în raportul doamnei Tomașici vor exista câteva încurajări pentru a utiliza pe deplin aceste instrumente și poate că se va transmite o încurajare și către Comisie pentru ca statele membre să primească sprijinul necesar acolo unde e nevoie. În cazul unor state membre, uh, în continuare există această temere de a sări în apă rece. Mulțumesc! Domnul Scolaț, vă rog frumos foarte pe scurt. 10, mai avem 10 minute până ce sosește doamna ministru. Și mai avem doi vorbitori. Și bineînțeles vreau să dau uh, cuvântul și raportoarei. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Scrilec. Voi uh, fi cât de succint posibil. Salut acest raport INI din partea doamnei Tomașici și sunt convins că vom uh, coopera cât se poate de bine. E la urma urmei vorba de instrumente de dezvoltare teritorială și în cadrul politicii de coeziune putem înfăptui foarte multe lucruri în așa fel încât la nivel urban dezvoltarea să fie una reală în beneficiul întregii Uniuni Europene. Vreau să spun că mizăm foarte mult pe cooperarea cu autoritățile locale. Și e bine că 5% din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, eh, mă, mă scuzați, e foarte bine că am recunoscut că 5% din acest fond nu sunt suficiente, deci avem nevoie de bani și din altă parte. Asta crede și doamna Tomașici, ceea ce este foarte bine. Uh, am constatat acest neajuns deja la reuniunea raportorilor din umbră. Trebuie să înlăturăm toate obstacolele în calea dezvoltării și nu are niciun sens să construim pe povara birocratică. Nu, trebuie să debirocratizăm și să creăm uh, niște competențe la nivel de personal care să uh, mijlocească implementarea acestor uh, instrumente. Deci, uh, practic, vom crea și locuri de muncă și și prin asta stimulăm dezvoltarea în plan local. Creșterea locală trebuie promovată. Pentru că dacă există creștere în plan local, atunci aceasta va fi transpusă și în termen național. Domeniul local trebuie să-și dezvolte potențialul, dar pentru asta are nevoie de resurse. Noi considerăm că mijloacele prevăzute în acest raport INI ne vor ajuta să atingem exact acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Polceac. Următorul vorbitor a fost doamna Breso, dar nu e. A, sunt eu. Sunt chiar eu. Voi vorbi în limba cehă. Așa mi-am pregătit uh, rezumatul. Tomu concret în sujetul. Mulțumesc. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru ilustrat și de doamna raportor. Există lucruri care funcționează și care nu funcționează. Spuneați că la strategia CLLD există propuneri și că trebuie să se țină mereu seama de specificitățile și nevoilor locale și regionale. La DigiRegio, de la DigiRegio am primit cumva mesajul că CLLD trebuie să corespundă programului național și că programului operațional și că nu avem nici cum voie să ne încadrăm în afara programului operațional, pentru că atunci nu sunt adaptate uh, nici finanțările programelor. Acest lucru mi se pare în continuare foarte dificil. Eu cred că strategiile CLLD trebuie să mijlocească finanțarea de măsuri și de proiecte care în mod obișnuit de fapt nu sunt acoperite de programele operaționale. Până la urmă despre asta este vorba aici. Și sunt de acord că strategiile CLLD trebuie să um, respecte cumva obiectivul programelor operaționale, într-adevăr, dar nu uh, fiecare detaliu. Mi se pare că cei de la DigiRegio, de fapt, uh, pretind exact asta. Și mi se pare că de aceea abordarea este una de sus în jos top-down și că nu se ține cont tocmai de coloritul local. Deci acestea sunt așteptările de G Regio. Mulțumesc. Ah, so now I would like to... Și acum dau cuvântul doamnei Tomașici pentru câteva concluzii. Evo, hvala vam vrlo kratko. Zahvaljujem se. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru propuneri. Proiectul de raport va fi prezentat fie la sfârșitul lui noiembrie, pe 30, fie la începutul lui decembrie, după care vom vota. Mulțumesc. Now we have also... Mulțumesc. Urmează acum 3-4 minute în care avem timp pentru a da cuvântul reprezentanților comisiei doamna Judith Roșa. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere. Aș începe cu faptul că am pus accentul mult mai clar pe coeziunea teritorială în noua perioadă de programare, după cum ați observat, și am introdus instrumente noi, instrumente noi cum sunt IT și CLLD pentru dezvoltarea durabilă și mi se pare că mereu e o idee bună să vedem uh, ce funcționează și ce nu funcționează propriu zis și Trebuie precizat că suntem încă la început, așadar statele membre, regiunile, autoritățile locale încă sunt în faza de pregătire și instalare acestor instrumente și își pregătesc acum strategiile locale și regionale. Subliniez de asemenea faptul că reglementările sunt extrem de flexibile în ceea ce privește felul în care pot fi implementate instrumentele. Acest lucru uh, oferă și posibilitatea de a implementa instrumentele simplu sau complicat, dificil. Sunt de acord cu multe dintre observațiile făcute, cum că ar trebui să reducem uh, birocrația și pe noi ne interesează întotdeauna niște propuneri concrete în acest sens. Cred că Sporirea capacității iar iarăși un domeniu în care e nevoie de eforturi comune la nivel național, regional, dar și din partea Comisiei, iar din partea noastră a Comisiei trebuie spus că am creat o rețea de dezvoltare urbană care e menită a susține, a sprijini autoritățile <clears throat> care se ocupă de strategiile în temeiul articolului 7 trebuie rezolvate mai multe probleme, cum ar fi cea legată de uh, abordarea multifond, dar oricum statele membre au destule posibilități la dispoziție. Anul viitor vom avea două studii, unul referitor la articolul 7 și strategiile ITI, în care ținem seama de uh, conținutul raportului și sperăm că vom și trage concluzii în legătură din aceste prime evoluții și apoi vom lansa un studiu despre CLLD împreună cu cele patru DG-uri care implementează aceste instrumente. Deci sperăm că până la finele anului viitor vom uh, afla și vom avea rezultate concrete. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume un schimb de păreri cu doamna Sevil Seide, ministru al uh, dezvoltării regionale și administrației publice din România. După cum știți, comisia noastră a început să invite ministrii din state membre care să vină aici să ne spună care sunt experiențele lor în ceea ce privește politica de coeziune. Noi am fost uh, colegiuitor activ împărtășind cu uh, Consiliul răspunderea pentru uh, formarea noii politici de coeziune și acum ne îndreptăm atenția asupra felului în care această politică este pusă în aplicare. Prin urmare, mă bucur foarte tare că doamna Șaide a acceptat uh, invitația de a discuta despre experiența recentă a României în implementarea politicii de coeziune și a problemelor uh, întâlnite în punerea în aplicare a programelor operaționale în cadrul coordonării activității ministerului pe care îl conduce. O rog pe doamna ministru să aibă o prezentare scurtă până în 15 minute și după aceea vom da cuvântul membrilor începând cu coordonatorii. Voi ruga membrii să se, re, um, să se limiteze în întrebările lor la un minut ca să putem să ne încadrăm în programul pentru astăzi. Menționez că uh, grupul politic al socialiștilor a propus mai întâi vizita doamnei ministru și le mulțumim pentru această propunere și vom continua în același spirit cu alți miniștri. Doamna, aveți cuvântul. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră la această deosebită întâlnire. Permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc în numele Guvernului României și a echipei pe care o conduc în cadrul Ministerului pentru tot sprijinul dumneavoastră, pentru tot ceea ce înseamnă programul operațional regional, fondurile europene în uh, România. Și ca să fac o simplă, simplă paranteză, măsura N plus 3 pentru România a însemnat un sprijin extraordinar de important. Obiectivul major pe care noi ni-l asumăm în domeniul dezvoltării regionale este ca România să devină un teritoriu competitiv, coeziv și integrat în spațiul european. Competitiv prin folosirea oportunităților specifice zonelor urbane, dar și tuturor celorlalte teritorii, și coeziv prin asigurarea pentru toți locuitorii a unui acces echitabil la infrastructură și servicii publice eficiente. În acest sens, este extrem de important ca în centrul activităților noastre să se afle cetățenii și comunitățile lor, nevoile și proiectele acestora de viitor, care să aducă bunăstare și condiții cât mai bune de viață. Astfel, principala preocupare a ministerului pe care îl conduc a fost să insistăm asupra unei adaptări cât mai realiste și mai adecvate, atât a proiectelor finanțate prin programele noastre, cât și la cele care uh, sunt astăzi finanțate prin intermediul Uniunii Europene, pe care, de consecință, stadiul de dezvoltare al României a impus folosirea unui mix de politici și instrumente fără a opta însă numai pentru o singură alternativă în exclusivitate. Principala noastră provocare și din acest considerent astăzi permiteți-mi să mă axez pe acest obiectiv principal este să asigurăm complementaritatea între ceea ce ne sprijină astăzi Uniunea Europeană prin fondurile europene, dar și ceea ce face uh, bugetul de stat pentru asigurarea infrastructurii în domeniul uh, localităților noastre. În ceea ce privește finanțarea cu fondurile europene, România privește astăzi cu mult, cu multă seriozitate și pragmatism exercițiul financiar pentru perioada 2014-2020. Tocmai din aceste considerente, la nivel național, am demarat toate măsurile necesare pentru implementarea eficientă a fondurilor uh, structurale. Mă refer în mod special la programul operațional regional 2007-2013, cu o alocare de 3,9 miliarde de euro, Astăzi, când mă adresez dumneavoastră, am reușit să avem un grad de absorție de 63%, reprezentând sume rambursate efectiv de Comisia Europeană. Prin intermediul programului operațional regional am finanțat infrastructură locală și regională, peste 2000 de kilometri de drumuri județene, peste 100 de unități medicale, peste 500 de școli, am sprijinit peste 2000 de IMM-uri și am creat peste 29.000 de locuri de muncă. În complementaritatea sa, programul operațional 2014-2020, cu o alocare de data aceasta substanțial majorată de 6,7 miliarde de, lei, de euro, mă scuzați, va finanța 9 din cele 11 obiective tematice Uh, ale fondurilor europene și ne referim aici în mod special la fel la drumurile care asigură conectivitatea la rețelele TNT, la reabilitarea și eficiența termică a clădirilor publice și a clădirilor de, de locuit, la infrastructura socială și uh, medicală, infrastructura școlară. Un element de noutate la nivelul programului operațional regional 2014-2020 vom reuși realizarea cadastrului și intabularea proprietăților a peste 5 milioane de hectare. Principala preocupare sau lecție pe care am extras-o din programarea 2007-2013 și pe care încercăm la nivelul anului 2014-2020 este simplificarea procedurilor administrative. În acest sens, am participat la numeroase întâlniri, atât cu uh, reprezentanții uh, Comisiei, dar mai mult am uh, învățat din propriile noastre greșeli. Astfel vom reuși să contractăm toate proiectele beneficiarilor noștri într-un timp mult, mult, mult mai redus față de ceea ce a fost în perioada 2007-2013, astfel încât uh, beneficiarii să poată realiza aceste proiecte, să nu mai ajungem la nivel de final de program, să nu, să nu reușim să finalizăm. Vom menține sistemul plăților uh, și a decontărilor acestora, exact ca cele care le-am uh, utilizat în perioada 2007-2013, astfel încât toate lecțiile pe care le-am învățat în perioada 2007-2013 să ne sprijine ca implementarea programelor 2014-2020 să fie cât mai facilă. Alături de programul operațional regional și permiteți-mi să, să fac această mențiune în uh, cadrul acestei comisii. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestionează și 12 programe de cooperare teritorială cu o valoare de 1,7 miliarde de, de euro. Un exemplu de succes al acestor programe de cooperare teritorială este programul România-Bulgaria, de exemplu, care astăzi are o rată de uh, absorpție de 73%. Și pentru că v-am menționat de complementaritate, alături de programul operațional regional, al doilea instrument pe care ministerul nostru îl utilizează este Programul Național de Dezvoltare Locală, program creat de Guvernul României, finanțat din bugetul de stat și care sprijină infrastructura locală și regională de la nivelul tuturor localităților uh, din România. În complementaritate cu ceea ce finanțează programul operațional regional, programul de dezvoltare locală sprijină de asemenea sisteme de alimentare cu apă și canalizare, drumurile publice, școlile și aceasta este, cred eu, o, o experiență pe care noi spunem că este de succes. Cele două instrumente sprijină dezvoltarea echilibrată și uh, armonioasă a localităților noastre. Ce îmi doresc de la toată această colaborare cu dumneavoastră, un parteneriat deschis atât cu dumneavoastră, atât cu serviciile, cu uh, DigiRegio, Comisia Europeană, cu toate instituțiile europene, astfel încât să România să reușească să folosească cât mai eficient fondurile pe care le are la dispoziție, dar și pentru ca politicile noastre de dezvoltare să fie cât mai bine adaptate inclusiv perspectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene. Consider că în acest sens ar fi foarte util stabilirea unui calendar de întâlniri, așa cum astăzi am onoarea să fiu lângă dumneavoastră, a tuturor miniștilor responsabili cu dezvoltarea regională, calendar care să fie la nivelul Comisiei Regii și, de ce nu, la nivelul uh, lui Digi Regio. Cred foarte mult că România are potențialul necesar de a deveni o poveste de succes, un exemplu în utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea țării și pentru bunăstarea cetățenilor ei. Încă o dată vă asigur că eu, echipa din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vom depune toate eforturile noastre pentru a îndeplini acest obiectiv. Vă mulțumesc și încă o dată este o mare onoare să fiu astăzi lângă dumneavoastră. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult, doamna ministru. Vă mulțumesc. Mă bucur foarte tare să aud că agenda ministerului dumneavoastră și gestionarea fondurilor de coeziune corespund agendei comisiei noastre, regii. Sunt uh, aceleași probleme care se discută aici și mă bucur că discutăm despre ce se întâmplă și pe teren. Doamnelor și domnilor, vă dau cuvântul. Spuneam că începem cu coordonatorii. Doamna Creel. Mulțumesc, doamna președinte, doamnă ministru. Mă bucur foarte tare. Mă bucur, mă auziți? Se aude? Mă bucur foarte tare că am onoarea să vă salut astăzi aici. Uh, am avut deja ocazia să ne întâlnim la București și știu că nu aveți o sarcină ușoară acolo la minister, uh, și, bineînțeles, uh, știu că uh, aveți foarte multe de făcut și mă bucur de aceea că am reușit, uh, ați reușit ca rata de absorpție a fondurilor structurale să ajungă la 73% sau a ridicați atât de mult. Încă nu se ajunge la 100%, dar e corect, sunteți pe drumul cel bun și de aceea vă urez mult succes. Doamna președinte spunea deja că avem agende asemănătoare aici în comisie și dumneavoastră și uh, aș reveni la un aspect. În această după-amiază vom avea o audiere în legătură cu simplificarea politicii de coeziune și m-ar interesa dacă ne-ați putea spune ce ați organizat în România pentru simplificarea procedurilor administrative și pentru simplificarea sistemului de plăți. Dacă puteți să intrați în ceva mai multe detalii, mi s-ar părea foarte interesant, ar fi foarte important și pentru eforturile noastre, pentru că știți că o, noi, uh, Comisia, am înființat și un grup la nivel înalt pentru simplificare. În al doilea rând, mă bucur de faptul că ați spus că ministrii pentru dezvoltare regională ar trebui să se întâlnească periodic. E o idee foarte bună, o uh, cerem aici în Parlament ca ministrii de resort să aibă aceste întâlniri și până acum n-am reușit să punem pe picioare acest proiect, dar poate că uh, în timpul următoarei președinții o să reușim să facem un pas înainte. Iată, nici în timpul președinției actuale nu s-a reușit, dar uh, cred că um, într-adevăr, aceștia sunt miniștri care au răspundere foarte mare. Și uh, o ultimă întrebare aici, în Uniunea Europeană, împreună cu Parlamentul European, uh, avem acum planul Juncker și m-ar interesa dacă puteți să ne spuneți ceva despre felul în care aceste mijloace care sunt puse la dispoziție în acest plan ar putea fi folosite și poate ar fi uh, folosite împreună cu uh, structurile și mijloacele puse la dispoziție dumneavoastră și care ar putea fi efectele pentru țara dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iafov Cici, vă rog. Mulțumesc doamna Mihailova. Și mulțumesc și uh, doamnei ministru pentru faptul că a onorat invitația și a putut veni la Bruxelles pentru a avea acest schimb de păreri cu noi. Părerea dumnei sale este importantă pentru noi. Vrem să știm care sunt problemele din statele membre. Prin urmare, ceea ce ați spus uh, în prezentare a fost foarte important pentru noi și v-am ascultat cu atenție, iar acum aș pune câteva întrebări. În așa numitele state membre noi, situațiile sunt destul de asemănătoare, dar aș vrea totuși să ne spuneți și dumneavoastră care e părerea proprie. Problema cu rata absorpției este într-adevăr încă mare că a fost uh, primar al regiunii Istria, trebuie să spun că una dintre problemele principale se găsește în faptul că lipsesc mijloace financiare la nivel regional. De aceea problema centralizării sau descentralizării nu se pune până la urmă la nivelul regiunilor, pentru că acolo absorpție e împiedicată de absența mijloacelor financiare. România, Bulgaria, Croația și alte țări au nevoie probabil de foarte mulți bani pro- ca uh, propria infrastructură în ceea ce privește protecția mediului și în alte domenii să fie îmbunătățită. De aceea ar trebui văzut unde trebuie uh, investit, dar știu din experiență proprie că și descentralizarea poate fi o problemă. Deci, considerați că regiunea dumneavoastră, de exemplu, uh, regiunile din România au suficientă capacitate financiară și atunci ar putea să suplimenteze ce vine din fondurile europene? Mulțumesc. Mulțumesc, urmează doamna Damato. Grazie, grazie. Mulțumesc, vă mulțumim frumos pentru că ați putut să veniți, doamnă ministru. O întrebare cât se poate de simplă, dar pragmatică. Știu că au existat um, dificultăți. Dacă puteți să ne dați niște exemple concrete de um, dificultăți cu care v-ați uh, confruntat um, în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale. Thank you, thank you very much. Mulțumesc. Domnul Brown, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna ministru. Ați uh, vorbit puțin mai devreme despre problemele legate de faptul că nu se simplifică suficient. Puteți să ne dați exemple? Ați spus că Trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut ca să performăm mai bine în perioada care urmează, 2014-2020. Thank you. Mulțumesc. Și acum, doamna Tomașici. Mulțumesc, doamna ministru. Știu din experiență proprie că nu este ușor să treci dintr-un sistem în altul pentru că tranziția e una dificilă. Aș vrea să știu care e problema cea mai mare în cooperarea dintre state, nivel regional și nivel local. Și dacă ați găsit o soluție, care a fost aceasta și ce ne-ați propune nouă țărilor postcomuniste ca soluție? Mulțumim, domnul Seller. Mulțumim doamna președinte, în ultimii doi ani și jumătate sau trei ani, uh, acum doi ani și jumătate, trei ani, am avut o delegație care a mers în România la Timișoara, dar uh, și uh, într-o regiune pe granița cu Bulgaria, pe Dunăre, și știu că s-a discutat atunci de despre descentralizare, um, regionalizare și um, lăsarea încrederii la nivelul uh, re- regiunilor în legătură cu stabilirea de politici, dar și implementarea lor. Întrebarea mea este politica structurală e și politica regională? și atunci asta înseamnă că statul trebuie să delege din competențe regiunilor care atunci sunt răspunzătoare pentru implementarea proiectelor și știu că la un moment dat uh, guvernul României se gândea să um, introducă un proces de regionalizare, de descentralizare. Ce s-a întâmplat? și aveți acum mai mult influență asupra felului în care sunt gândite și concepute programele operaționale și implementate. Mulțumesc, doamna Reintche. Mulțumesc, doamna președinte. De asemenea, și din partea noastră trebuie spus că ne bucurăm foarte tare de acest schimb de opinii și că e foarte important să um, vorbim celor și să discutăm cu cei care se ocupă de implementare pe teren. Deci mulțumim, doamna ministru. Uh, în legătură cu implementarea, ați vorbit de 63% implementarea fondurilor și mă întrebam de ce fel de ajutor ați avea nevoie din partea nivelului comunitar, al Comisiei și al nostru pentru a crește această rată. Apoi, ca reprezentant a verzilor, uh, în ceea ce privește mm, respectarea obiectivelor climatice, trebuie spus că mm, alocăm anumite fonduri pentru uh, ca proiectele noi să fie respectoase față de mediu Um, chiar și pentru uh, drumuri uh, vrem să se investească mai mult în căile ferate pentru um, a îmbunătăți situația sectorului transporturilor. Și ultima întrebare, votăm un raport astăzi referitor la comunitățile marginalizate și includerea lor în politica de coeziune. Și România are o comunitate mare de romă și cred că și alte comunități marginalizate. Ce se face pentru a le include pe acestea și pentru a le ajuta să beneficieze de pe urma fondurilor regionale și de alt tip din România? Mulțumesc. Thank you, thank you. Mulțumesc. Următoarea întrebare din, partul, din partea domnului Polcec. Mulțumesc, doamnă președinte. Am pregătit aceeași întrebare ca și domnul Țeller. Și adică legătura dintre autoritățile locale și nivelul central în momentul în care sunt luate decizii cu privire la cheltuirea fondurilor europene. Cehia nu face parte din țările care au o rată de absorție fără cusur, ba din potrivă. Cota pregătită până în 2013 26 de miliarde de euro. Reprezintă uh, o sumă foarte mare, dar vom reuși să epuizăm doar 10% din mijloacele acestea. Și poate că și dumneavoastră aveți câteva idei despre cum va arăta rata dumneavoastră de absorpție. Ne puteți spune ceva despre asta? Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Doar cei care își cunosc trecutul și învață din el pot să își construiască un viitor. Sună foarte înțelept. Uh, și discutând despre interesele financiare și raportul din 2014 despre acest subiect, România, în ceea ce privește evaziunea, Uh, are 25 uh, de cazuri uh, la fondurile de coeziune și 330 de cazuri în ceea ce privește alte nereguli. Aveți un master plan la nivelul guvernului pentru anul 2015 pentru a ajunge la niște statistici mai bune, pentru a avea mai puține nereguli și mai puține cazuri de înșelăciune cu bani europeni. Mulțumesc și poate ultima întrebare din partea domnului Buda. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru că sunteți uh, astăzi aici. Aș vrea să vă pun o întrebare uh, scurtă legată de problema cu privire la uh, împărțirea administrativă a României, și anume dacă nu apreciați că procesul de regionalizare administrativă a României ar putea să ducă la o mai bună absorție a fondurilor europene. Pentru că știți foarte bine că România este împărțită în 44 de județe, iar acest lucru poate să creeze o problemă uh, majoră în ceea ce înseamnă absorția fondurilor europene și dacă nu se are în vedere de la nivelul guvernului uh, o astfel de uh, împărțire a României care să permită, așa cum am spus, o creștere a gradului de absorție a fondurilor europene. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat cu colectarea întrebărilor, așa că, doamnă ministru, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Întrebări foarte interesante și vă dați seama că avem, practic, aceeași ordine de zi cu dumneavoastră, așa și-au dat seama și ceilalți ministri de, pe dezvoltare regională. Vă rog. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, într-adevăr foarte interesante. O să încerc Uh, răspunsurile pe care am să vi le dau să poată să servească la mai multe întrebări ca să putem să ne, să ne încadrăm și în, term, în timpul alocat. O să încep cu simplificarea și aici permiteți-mi să vă prezint principalele măsuri pe care le-am luat în comparație cu perioada 2007-2013. Uh, în primul rând, contractarea proiectelor nu se va mai face la uh, proiect tehnic de infrastructură, ci se va face doar la studiu de fezabilitate. În legislația românească, un proiect de infrastructură are mai multe etape de uh, realizare până se ajunge la construcția propriu-zisă. Există studiu de prefezabilitate care stabilește o valoare estimată a investiției, există studiul de fezabilitate care spune valoarea clară a investiției, proiectul tehnic care face toate detaliile tehnice, planșe și așa mai departe. Toate aceste elemente în perioada 2007-2013 ne-au condus la o contractare uh, per proiect la nivel la 1,6 2 ani de zile pentru un beneficiar. Deci de la data la care beneficiarul depunea cerere de finanțare la nivelul programului operațional regional, până reușea să semneze contractul de finanțare, puteau să dureze, să treacă și 2 ani de zile. În acest fel, prin contractarea direct de la studiu de fezabilitate, reducem perioada de 2 ani la 3 luni, cel mult 4 luni de zile, cu tot ceea ce înseamnă și parte de evaluarea proiectului. A doua etapă pe care de asemenea dorim să o scurtăm și am introdus-o în tot ceea ce înseamnă ghidul uh, solicitantului, tot ceea ce înseamnă evaluare Uh, vizită la fața locului de verificare a condițiilor pe care beneficiarul le, le trece în uh, cererea de finanțare se va face concomitent cu ceea ce beneficiarul uh, a, a, a desenat sau a solicitat prin studiu de fezabilitate, astfel încât toate aceste uh, elemente de contractare să se întâmple și ele uh, cel mult într-o lună de zile. A treia măsură pe care am luat-o, contract de finanțare standard pentru toate măsurile care le finanțează programul operațional regional, fie că este o măsură de uh, un proiect de drumuri, fie că este un uh, proiect de infrastructură școlară. A patra uh, măsură, Guvernul României a adoptat o nouă lege a achizițiilor publice. Și aici Uh, vin și răspund și la ceea ce am uh, primit ca întrebare, care a fost una din problemele majore pe care le-ați întâmpinat în perioada 2007-2013, au fost legislația pe care România a avut-o în uh, domeniul achizițiilor publice. Am reușit să transpunem noua directivă a Uniunii Europene. România are o nouă lege a achizițiilor publice care simplifică și flexibilizează și transparentizează procesul de, de achiziții publice. O altă măsură pe care uh, o păstrăm și aici uh, poate răspund tot așa la mai multe întrebări, este măsura mecanismului cererilor de plată. Când am venit în anul 2012 uh, în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, eram secretar de stat la acea vreme, uh, programul operațional regional 2007-2013 avea un grad de absorpție la acel moment de 12%. Într-un interval de un an de zile am reușit, echipa care am venit la, la Ministerul Dezvoltării, să ridicăm acest grad la aproximativ 45 uh, spre 50%. De ce și cum am reușit? Principala cauză pentru care nu aveam grad de absorție, era mecanismul prin care se decontau cererile de rambursare ale beneficiarilor. 90% din beneficiarii programului operațional regional erau beneficiari publici, primării, consilii județene, școli, ă, spitale. Poate marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți foarte la curent cu acest mecanism impus de comisie. Ca să poți să primești fondul european pe proiectul pe care l-ai depus, trebuie mai întâi tu ca beneficiar să plătești, să dovedești cheltuiala este efectuată, așa spune regulamentul. Cheltuiala a fost efectuată și uh, efectivă. Asta ce înseamnă în traducere Uh, financiară, eu beneficiar plătesc o factură către uh, un constructor și mai departe mă adresez autorității de management care la rândul ei se adresează DigiRegio, e un întreg mecanism, să-mi returneze banii pe care i-am cheltuit. Pe acest sistem Returnarea către beneficiar era între șase luni și opt luni de zile. Ajunseseră beneficiarii publici să intre într-o incapacitate de plată, deci nu mai aveau resursele să asigure circuitul plăților. Din aceste considerente a fost una din cauzele pentru care uh, am intervenit și am introdus un mecanism de decontare a acestor facturi din veniturile de privatizare ale Guvernului României, Guvernul a asigurat un buffer de plată către beneficiarii publici, deci beneficiarii nu mai plăteau din fondurile eh, lor, acestea erau eh, transmise către beneficiari din acest buffer creat de Guvernul României, dânsii își plăteau facturile, către comisie, așa cum scrie regulamentul, au plecat facturi achitate, plătite, dar greutatea n-a mai fost pe beneficiar. Această greutate a luat-o bugetul de stat, guvernul României, astfel încât în momentul în care se întorceau sumele de la Comisia Europeană, se întregea înapoi bugetul de stat. Aici a fost una din, uh, să zicem, lecțiile de succes pe care am reușit noi să le aplicăm la nivelul programului operațional regional și care s-a extins cu repeziciune la toate celelalte uh, programe operaționale pe care le gestionăm în România și în continuare vom păstra această măsură și pentru perioada 2014-2020. Ați vorbit și m-ați întrebat de mai multe întrebări au fost legate de regionalizare, descentralizare, ce s-a întâmplat cu procesul de regionalizare, descentralizare. Ministerul Dezvoltării Regionale, ca minister de linie, a pregătit toată legislația necesară realizării acestui proces. Regionalizarea în România este un proces Uh, necesar, eficient, benefic pentru uh, comunitățile noastre. Însă ca să reușim să realizăm această regionalizare, adică să dăm personalitate juridică regiunilor statistice actuale ale României, trebuie să ajungem să modificăm Constituția României. Această modificare a Constituției încă este în Parlamentul uh, României, și încă n-a, n-a întrunit uh, vorumul necesar, uh, nu este un uh, proces extraordinar de simplu. Se modifică prin Parlament, dar apoi se face referendumul pentru consultarea întregii populații. Ce am reușit, în schimb, programul operațional regional, chiar dacă el are un, o autoritate de management la nivel central, în România există opt regiuni statistice, dar care au Consiliul de Dezvoltare Regională formată din to- format din toți actorii locali, primării, consilii județene, ONG-uri, ă, camere de comerț, IMM-uri. Acest Consiliu de Dezvoltare Regională este cel care realizează strategia de dezvoltare a regiunii, prioritățile de dezvoltare a regiunii și planul investițional, programul operațional regional, acordul de parteneriat s-a realizat pe aceste strategii de dezvoltare regională. Deci chiar dacă managementul astăzi este la nivel central, ca și parte de finanțare, de uh, plată, decizia și nevoia a fost stabilită de către beneficiari, de către autoritățile locale la nivel, uh, la nivel regional. Planul uh, Juncker. Mulțumim pentru această inițiativă. Ministerul nostru, alături de toate ministerele de linie, s-a implicat foarte mult în uh, identificarea celor mai uh, bune proiecte care pot duce la dezvoltare pentru țara noastră și aici vin și răspund și la cealaltă întrebare care spune, da, avem nevoie de resurse mult mai mari decât avem astăzi prin intermediul programelor operaționale, într-adevăr, planul Juncker este o soluție care să ne acopere nevoile de dezvoltare și să putem lua Uh, acea decizie de a finanța prin planul Juncker proiectele majore și să eliberăm bugetul de stat pe, uh, de aceste proiecte majore care pot veni în planul Juncker pe alte instrumente financiare, astfel încât o parte din bugetul de stat care ar fi uh, fost destinat acestor proiecte majore să vină în completarea resurselor autorităților locale sau uh, uh, regionale să-și realizeze infrastructura de interes local, care într-adevăr nu este una la nivelul unor proiecte foarte majore pe care intenționăm să le susținem în, la nivelul planului Juncker. M-aș bucura extraordinar de mult dacă ar fi aceste întâlniri chiar informale cu miniștrii dezvoltării, uh, întâlniri informale mai dese cu dumneavoastră, cu uh, DigiRegio. Uh, sunt convinsă că niciunul dintre noi, oricâtă experiență eu personal am peste 25 de ani de administrație publică, în domeniul fondurilor europene peste 15 ani, când uh, sunt în România, dar cred că niciun ministru sau niciun coleg nu deține adevărul absolut sau uh, cheia succesului și cred că prin aceste întâlniri informale, schimb de experiență, putem fiecare dintre noi să ne împărtășim fie experiențele de succes, așa cum eu astăzi v-am prezentat complementaritatea și partea de uh, simplificare, cel puțin la nivelul plăților care, vă spun, în România a fost un real succes, așa și colegii mei cred că pot să ne spună ce, uh, cum au îmbunătățit dânsii uh, rata absorpției. Și mai mult, cred că prin uh, sprijinul dumneavoastră și al uh, celor de la DigiRegio, uh, putem noi, uh, la rândul nostru, să ne îmbunătățim toate procedurile și toate uh, ghidurile, să spunem, măsurile pe care le avem uh, de realizat, astfel încât și Comisia și dumneavoastră să vă convingeți că statele membre, România în cazul nostru, cheltuie în mod corect și transparent fondurile europene. Și aici am răspund la întrebarea legată de master planul de nereguli sau uh, cum putem să eliminăm uh, elementele legate de nereguli sau de uh, evaziune. Există uh, o ordonanță astăzi în România uh, care reglementează toate neregulile legate de fondurile europene, absolut orice condiție restrictivă uh, este penalizată astfel încât uh, să ne asigurăm că tratamentul egal, nediscriminatoriu, corect și transparent a fost aplicat la nivelul tuturor uh, proiectelor pe care le finanțăm. Nu a fost ușor nici pentru noi uh, când am avut un sistem al achizițiilor, achizițiilor publice dintr-o dată să constatăm că, de fapt, el nu este în concordanță cu toate regulile sau cu toate ă, metodele europene. În aceste considerente, această ordonanță, care este clar în, în sensul cocofului, pentru mulți beneficiari, în special pentru cei uh, publici, uh, a fost o ordonanță destul de, de greu de acceptat, pentru că ceea ce dânsii sperau să obțină dintr-un proiect cu fonduri europene, câteodată a fost uh, redus uh, suma în mod substanțial uh, cu o corecție financiară de cel puțin 25%, dacă nu în alte situații mai mare. În schimb, tot în acest sens, și aici iar permiteți-mi să spun, nu știu dacă este o măsură de succes, dar a venit ca o măsură să sprijine uh, tot implementarea acestor proiecte în, uh, la nivelul proiectelor cu fonduri europene, beneficiarii noștri la nivelul programului operațional regional sunt autorități locale. Poate unele dintre ele, într-adevăr, n-au avut suficientă capacitate să scrie sau să implementeze un proiect european avem instituții ale statului, autorități de achiziții Autoritatea Națională de Achiziții Publice, care au verificat, care au uh, uh, uh, super uh, uh, analizat condițiile puse de aceste autorități în achizițiile publice și au uh, aprobat dosarul achiziției. Pe aceste achiziții, în baza acestei ordonanțe de nereguli, autoritatea de management a uh, impus o corecție de 25% în condițiile în care beneficiarul a fost verificat de toate autoritățile statului și își dăduseră toate acordurile și aprobările necesare. În acest sens, Guvernul României a venit și a sprijinit acești beneficiari în sensul de a, uh, de a le completa resursele acolo unde s-a dovedit că au avut toate acordurile de la toți controlorii sau toate instituțiile care pot controla și au uh, greșit sau li s-a aplicat această corecție pentru că legislația noastră nu a fost în concordanță cu uh, legislația europeană. Și aici am venit și am sprijinit uh, autoritățile locale. Uh, ce mai am? vis-a-vis -vis de uh, comunitățile marginalizate. Am avut un studiu realizat în parteneriat cu experții Băncii Mondiale. S-a făcut o hartă a tuturor acestor comunități marginalizate într-un mediu popular, noi spunem harta sărăciei, sunt identificate aceste uh, comunități marginalizate inclusiv la nivel de stradă, pe cartier, uh, alee, unde se află ele concentrate, prin intermediul programului operațional regional avem o axă destinată uh, celele de celele deului Community Lead Development, și prin programele guvernamentale avem axe speciale pentru construcțiile de locuințe pentru aceste uh, comunități marginalizate și, bineînțeles, în interiorul acestora pentru comunitatea romă. Nu vrem uh, să tratăm în interiorul programului operațional regional și nici la nivelul programelor guvernamentale comunitatea romă distinct de celelalte uh, comunități marginalizate. Deci în interiorul unei comunități marginalizate avem și comunitate romă, avem și comunitate de români. Deci nu intenționăm să creăm această segregare numai pentru comunitatea romă. Nu. Deci aceste măsuri pe care le avem la nivelul programelor noastre se adresează tuturor comunităților uh, marginalizate. Mai avem? răspuns. Îmi cer scuze, mai mă uit odată pe toate Mm-hmm. Uh, am avut o întrebare legată de legătura dintre autoritățile locale și cele centrale, cum să creștem uh, rata de absorpție. Aici, încă o dată, am încercat să răspund prin aceea că autoritatea de management, autoritatea centrală, este cea care uh, este organizată la nivelul Ministerului Dezvoltării, dar ea nu este cea care se implică în nevoia, strategia autorităților locale. Acestea, în principiu autonomiei locale, dispun de resursele proprii, nimeni nu impune cuiva să aplice sau să facă un proiect cu finanțare europeană. Toate uh, măsurile pe care le avem la nivelul programului operațional regional ambinat obiectivele tematice ale comunității europene, ale Uniunii Europene, cu nevoile autorităților locale din, uh, din România. Cred că, nu știu, sper să... Ok, uh, I think you answer all the questions. Cred că ați răspuns la toate întrebările. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru participare. Vom ține minte observații noastre cu privire la întâlniri uh, regulate între miniștrii de resort din statele membre și sperăm să continuăm reuniunile și cu ceilalți miniștri. Mulțumim pentru participare și mult succes în activitatea dumneavoastră în România. Sperăm să ca peste câțiva ani, când vom avea posibilitatea să vă întâlnim, să ne spuneți despre succesul măsurilor implementate în România. Mulțumim încă o dată pentru participare. Okay, dear ladies and gentlemen, we continue now. Doamnelor și domnilor, noi uh, ne continuăm lucrările și urmează un vot. Aveți cartelele de vot la dumneavoastră? Să le pregătiți pentru vot. Astăzi vom vota raportul final cu privire la politica de coeziune și comunitățile marginalizate. Legislația aceasta oferă sprijin financiar zonelor marginalizate, se oferă posibilitatea de regen regenerare economică și fizică, lucru care uh, este prevăzut în programul FEDER. E vorba de abordarea teritorială 2014-2020 ca perioadă de uh, uh, programare pentru o implementare a investițiilor integrate teritoriale și pentru atingerea obiectivelor CLLD la nivelul comunităților marginalizate. Raportoarea a fost doamna Reintke și și-a prezentat uh, proiectul de raport în martie, termenul de amendamente fiind 22 iulie. Am avut 214 amendamente depuse la timp și am avut două avize de la ocupare și de la FAM. Raportorul propune câteva amendamente de compromis și vreau să întreb dacă vreți să faceți o scurtă prezentare, doamnă Renche, sau dacă putem continua cu votul. Și vreau să mulțumesc colegilor, spune raportarea, pentru cooperare și sper ca acest raport să fie în interesul tuturor și să fie adoptat astăzi. Mulțumesc. Doamna Coreo, doamna Crel, doamna președinte, ne spus de rău, dar pe ordinea de zi a apărut 11.40 ca timp de începerea votului. Membrii mei încă nu au ajuns cu toții. V-aș ruga măcar 5 minute să luăm o scurtă pauză, în așa fel încât să pot să-mi sun colegii. Aș fi vrut uh, nespus să i-am pe colegi uh, alături. Aveți dreptate, spune președinta. Am uh, fost eu prea stresată de timp și așa este. 11.40 era timpul de votare prevăzut. Dragi colegi, avem 5 minute la dispoziție pentru discuții în bilateral. Ladies and gentlemen, I think all... Doamnelor și domnilor, cred că suntem cu toții prezenți. Suntem cu toții. Foarte bine, bun venit tuturor. Este important ca să respectăm programul. Deci, începem votul. Avem, după cum vă spuneam, raportul pentru politica de coeziune și comunitățile marginalizate, raportor doamna Terry Reintke și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 2. Da, vă rog, doamnă Reintke. Foarte pe scurt, pentru că e o greșeală pe lista de vot. Vedeți, în a doua parte se spune, in particular the situation. Și la sfârșit pe pagina 18 e o corectare deja, nu e in particular, ci e including. E doar o greșeală tehnică. Mulțumim foarte mult pentru această observație. Voiam doar să vă mai spun că vom vota în două părți. Și că vă mulțumesc pentru această observație și adăugire. Era vorba de a doua parte, nu-i așa? Perfect. Deci votăm acum prima parte. Cine este pentru? Compromisul de prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2, uh, a doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri.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 Mulțumesc foarte mult. Trecem la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 98. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Doriți să verificăm. Nicio problemă. Verificăm amendamentul 98 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 99. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 100. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 100 prin vot electronic. S-a deschis votul. Verificăm acum. S-a închis votul. Se respinge. Sărim la compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 112. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri?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 abțineri, se respinge. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se... Haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 27. Cine este... Ba da. Cine este pentru? La 27. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1. E cineva împotrivă? Împotriva amendamentului oral? Nu. Bine. Votăm amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 206. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Amendamentul 206, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis și se adoptă. Amendamentul 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 208 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 208, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Pare a fi adoptat. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. împotriva Abțineri. Pare respins, dar haideți să verificăm. Amendamentul 6 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și e respins. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Amendamentul 8 prin vot electronic S-a deschis votul. N-a fost deschis, bine, s-a deschis acum. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți o verificare electronică a amendamentului 24 prin vot electronic? Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Sărim la compromisul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35. Pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la sugestii din partea Comisiei de Ocupare și începem cu sugestia A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Suggestion. Sugestia B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Doriți să verificăm? Da, adoptat. D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Sugestia 4 din partea Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă, vot electronic deschis. Închidem votul. Și este adoptat. Trecem la sugestia 6, deoarece 5 nu mai este valabilă. 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Sugestia nouă, vot electronic. Puteți vota. Închidem votul. Se adoptă. Sugestia 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 11. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Sugestia 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 și 15 nu se mai votează. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm sugestia 22, vot electronic, deschidem votul. Se închide votul. Respinsă. Sugestia 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestia 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestia 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm, deci Vot electronic pentru sugestia 25. Puteți vota. Am închis votul. Respinsă. Sugestia 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem acum la sugestii din partea Comisiei pentru Drepturile Omului și Egalitate de Gen. Sugestia A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pare adoptat. Să verificăm. Vot electronic pentru sugestia A din partea Comisiei FEM. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Sugestia B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. E. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Sugestia E, vot electronic. Puteți vota. Închidem votul. Se adoptă. Sugestia S Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sugestia G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. H. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. J. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. K. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 1. Nu. Sugestia 1 nu mai este valabilă. Sugestia 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm sugestia numărul 3. Vot electronic deschis. Votați acum. Votul e închis. E atât de clar respinsă. Îmi cer scuze. Sugestia 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Sugestia 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Sugestia 6, vot electronic, am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 8. Nu se mai voteze. Numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 11. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Numărul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 cine pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 23. Pică. 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 25. Nu mai... Nu. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum trecem la votul definitiv pe întregul raport. Vă rog, vot electronic. Puteți vota. Se închide votul. Și cu aceasta, raportul este adoptat. Felicitări! Mulțumesc foarte mult. Continuăm acum cu reuniunea coordonatorilor în camera Vă rog, respectați timpul prevăzut și părăsiți sala suficient de repede.